anul acesta. Din acest punct de vedere al alegerii forului din Convenția din 2005, am uh, urmărit cu interes revizuirea regulamentului Bruxelles 1. Vreau să vă spun în primul rând că acest studiu a fost înlesnit de raportul excelent al Comisiei Europene și de asemenea de studiile excelente efectuate de vecinul meu de aici și de alți specialiști. Toate acestea ne-au ajutat foarte mult în munca noastră și au arătat că există o reală interferență dintre, între revizuirea regulamentului Bruxelles 1 și Convenția privind alegerea forului. Din această perspectivă, am dori să spunem că conferința de la Haga susține și urmărește revizuirea regulamentului și ar dori în mod special ca noile reguli adoptate prin intermediul acestui regulament să respecte Convenția privind alegerea forului, mai ales în privința alegerii forului și a acordurilor de alegere a forului. Știți că siguranța juridică este esențială în domeniul comerțului internațional și că atunci când părțile contractante aleg locul în care doresc să-și rezolve litigiile, este foarte important ca acest acord să fie respectat. Este la fel de important în context pur intracomunitar ca atunci când este implicat și un element din exteriorul comunității europene. Acesta este motivul pentru care încurajăm adoptarea unei soluții în regulamentul Bruxelles 1 care să fie compatibilă cu regulile specifice privind acordurile de alegere a forului, care au fost adoptate după negocieri la Haga în 2005. După cum am mai spus, această convenție a fost semnată și ea de comunitatea europeană și de alți parteneri importanți internaționali, din domeniul comercial, de exemplu Statele Unite, care au semnat și ele în 2009. Ar fi foarte important ca aceste evoluții să uh, meargă în paralel. Din punctul de vedere al Convenției Alegerii Forului, aș vrea să vă spun, dacă mai acordați două minute, că urmărim cu mare interes evoluția regulamentului și inițiativa uh, de a extinde acest regulament și la uh, părâții care au domiciliul în afara Uniunii Europene. Înțelegem că există o necesitate reală de a oferi siguranță juridică părâților din comunitatea europeană, nu doar în disputele intracomunitare, ci și atunci când sunt implicate elemente din afara Uniunii Europene. Întrebarea cheie este dacă trebuie să se rezolve această necesitate la nivel european sau dacă la momentul potrivit nu ar fi oare mai bine ca comunitatea europeană să negocieze un acord în, la nivel internațional. Avantajul celei de-a doua soluții ar fi acela că s-ar garanta comunității europene o soluție care nu se aplică doar în Europa, ci și în afara ei. De aceea, cazurile în care sunt uh, implicate și părți din state terțe ar fi uh, soluționate în cel mai bun mod pentru respectivele părți, pentru că li s-ar garanta siguranță juridică în momentul litigiului, dar și în momentul executării uh, hotărârii. Știu că nu există niciun instrument alternativ care să se poată oferi la ora actuală comunității europene. Și probabil că știți, conferința de la Haga nu a reușit să adopte un instrument atât de extins în anii 90. Însă, întrebarea la care v-aș ruga să vă gândiți este dacă nu cumva, la momentul potrivit, nu ar fi mai bine să se reintre în arena internațională pentru renegocierea unui instrument care să îndeplinească nevoile cetățenilor europeni. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much, madam. Now the floor is to Professor Mulțumesc, doamna. Acum are cuvântul profesorul Burkhard Hess de la Institutul pentru Drept Civil și Comercial Extern și Internațional de la Universitatea Ruprecht Karls din Heidelberg. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am, uh, v-am înaintat o lucrare la începutul ședinței și dați-mi voie să mă refer la câteva dintre aspectele prezentate în respectivul uh, document. Mai întâi de toate, dați-mi voie să vorbesc despre acceptanța și uh, importanța practică a regulamentului Bruxelles 1 Vreau să mă refer mai apoi la uh, procedura de execvaturi și la relația cu statele terțe. Să trecem mai întâi la acceptarea și uh, importanța practică a, a regulamentului. Sondajele pe care le-am demarat în cadrul raportului de la Haldeberg ne-au arătat că majoritatea specialiștilor sunt foarte mulțumiți de textul regulamentului. Această, această, acest răspuns însă, practic, uh, intră în contradicție cu modul în care este folosit în practică acest regulament. În practica judiciară, doar 1 până la 2% dintre procedurile juridice sunt proceduri în care se aplică prevederile regulamentului uh, ceea ce intră în contradicție cu libera circulație în cadrul uh, pieței comune. Și să mai ajunge la o consecință, mulți dintre judecători sau uh, avocați nu cunosc acest regulament pentru că acest regulament practic nu joacă niciun rol în practică. În plus, dreptul procesual uh, european este în momentul de față mult prea complex. Cuprinde 12 acte legislative foarte complexe care sunt complementare, uh, uneori se suprapun din punct de vedere al uh, conținutului și există cazuri în care chiar intră în contradicție. Astfel, practica judiciară este pusă în pericol și decide să folosească prea puțin prevederile acestor acte legislative. Regulamentul Bruxelles 1 îndeplinește două funcții foarte importante. În primul rând, coordonează drepturile procesuale individuale ale statelor membre, iar pe de altă parte reprezintă un Uh, instrument de referință pentru noile acte legislative care se bazează pe regulamentul Bruxelles 1. Toate modificările acestui uh, regulament vor duce, practic, la modificări ale celorlalte, uh, celorlaltor acte legislative conexe. Spre exemplu, putem renunța la procedura uh, de execvatur, însă lucrul acesta va avea efect asupra regulamentului privind insolvabilitatea. Uh, acolo, în articolul 25, se face referire la uh, regulamentul Bruxelles 1. Da, putem lărgi prerogativele Bruxelles 1 și asupra statelor terțe, însă trebuie să ne gândim că și regulamentul privind ordinul de somație european se leagă uh, Uh, de acest uh, regulament Bruxelles 1. Există situații în care uh, regulamentul Bruxelles 1 trebuie să fie clar modificat. În articolul 97 nu se stipulează nicio definiție a domiciliului pârâtului. Însă, cu toate acestea, domiciliul este foarte important în cadrul procedurii de înaintare a plângerii. Uh, acesta a fost primul punct la care vreau să mă refer. În al doilea rând vreau să vorbesc despre procedura de execvatur. În momentul de față, aproape 90% dintre hotărârile judecătorești din uh, zona europeană sunt recunoscute. Prin urmare, o, a, această procedură de execvatur este este foarte scumpă și inutilă. În cadrul studiilor noastre nu ne-am putut da seama cât de costisitoare sunt aceste proceduri pentru că nu am uh, deținut informații în acest sens. Cu toate acestea, renunțarea definitivă la articolul 34 a regulamentului nu ar trebui să fie făcută rapid. Există anumite obstacole în ceea ce privește uh, recunoașterea, obstacole care trebuie să fie păstrate, uh, spre deosebire de altele, însă, bineînțeles. În ceea ce privește înaintarea uh, reclamației, reclamației, aceasta poate fi făcută în statul uh, de origine. În articolul 34, paragraful 4, avem uh, de-a face cu cu sentințele contradictorii, care, bineînțeles, uh, a căror ocurență ar putea fi redusă în continuare. În ceea ce privește articolul 27, și acesta trebuie să fie, să fie adaptat. Însă, o renunțare totală la articolul 34.1, ord public, este, după părerea mea, dat din cauza uh, diferențelor existente între drepturile la nivel național, problematic. Avem acum o serie de hotărâri ale Curții Europene de Justiție care ne arată clar că în cazurile individuale ar putea apărea necesitatea de a folosi uh, acest od public ca, pe care eu o consider mai degrabă europeană decât națională. În plus, conform regulamentului Brussel 1, procedura de execvatur uh, reprezintă o procedură europeană. Dacă motivele Uh, de renunțare ar fi păstrate și ne-am baza exclusiv pe drepturile din statele naționale, am, am ajunge practic la renaționalizarea unui instrument european, foarte eficient de altfel. Prin urmare, ideea nu mi se pare corectă. Și ce am putea face în acest sens? În raportul Heidelberg găsiți și soluția pe care am uh, descoperit-o noi. Și anume această soluție este următoarea. Recunoașterea hotărârilor judecătorești poate fi făcută uh, pe baza formularului din uh, cadrul uh, regulamentului. Acest formular poate, fi, poate deveni mai complex și poate deveni o clauză de executare. În plus, și în statul de executare ar putea fi prevăzut prevăzută o procedură de control, asta pentru cazurile în care uh, există deficite uh, la nivelul sentinței uh, pronunțate, deficite care nu au putut fi înlăturate în statul de origine. Iar aceste uh, deficite pot fi reglementate pe baza um, legislației europene. Consider că, în practică, această procedură nu va mai fi foarte importantă. Dacă vom re stabili, restabili forța acestui ordin public și uh, dacă în același timp vom crea fentile la nivel național, atunci cu siguranță pasul pe care îl vom face uh, va fi unul cât se poate de po- pozitiv. Vă rog frumos să vă gândiți la lucrul acesta. În ceea ce privește uh, litispendența, și mă refer acum la relația cu statele terțe, s-a s-a dovedit uh, importanța articolului 27 din regulament. Însă, cred că problematica rezultată din acest articol trebuie să fie luată în considerare. În special în ceea ce privește alegerea forului, trebuie să ne gândim dacă nu am putea face un pas înainte. Iar în acest uh, context și în cadrul spațiului uh, juridic european, aș merge chiar mai departe decât conferința de la Haga care este propunerea? Dacă există o alegere a forului cât se poate de clară, atunci uh, instanța convocată trebuie să decide dacă este responsabilă sau nu. Celelalte instanțe, chiar dacă au fost uh, sesizate, trebuie să suspende procedurile până când primul uh, tribunal a reușit să dea o decizie cu privire la competența sa. Uh, acest, bineînțeles, când, când aceasta, în momentul în care există o alegere cât se poate declară a forului. Și încă ceva despre litispendență, doamnelor și domnilor. În cazul în care propunerea Comisiei cu privire la drepturile colective în ceea ce privește uh, cartelurilor, pe care se bazează și uh, Carta Verde, deci dacă, aceste, dacă această prevedere va fi adoptată, mă refer la cea privind opt-out, atunci cu siguranță vom avea mari probleme la nivelul uh, dreptului procesual civil la nivel european. Dacă vă uitați la ce se întâmplă în Statele Unite, acolo pornind de la instrumentele opt-out, uh, ne dăm seama că aceste procese nu sunt uh, coordonate prin intermediul opt-out, ci prin intermediul conexității și acolo nu vorbim despre litispendență. Dacă articolul 27 este folosit în cazurile de genul acesta, vom ajunge la niște rezultate nedorite. Cel mai rapid reclamant și nu cel mai bun reclamant va putea pune în aplicare această procedură. Și mai mult decât atât, o companie foarte eficientă ar putea să, să câștige chiar dacă uh, chiar dacă nu are dreptate, doar pentru că este put, puternică și rapidă. Prin urmare, trebuie să găsim o soluție cât, rap- cât mai rapidă. Ideea însă că regulamentul Bruxelles 1 este lipsit de orice fel de deficit mi se pare greșită. Uh, Dați-mi voie să spun uh, câte ceva despre Bruxelles 1 și uh, arbitraj. Spun asta pentru că știu că au existat o serie de reacții vis-a-vis -vis de această temă. Toate uh, propunerile făcute de raportul Heidelberg, propuneri foarte controversate, sunt în momentul de față privită într-o altă manieră, odată cu publicarea propunerilor de la West Tankers. Consider că în statele în care trebuie să fie demarate procedurile de arbitraj trebuie să fie menționate în Bruxelles 1 pentru ca situația să fie clarificată la nivel european. Bineînțeles, lucrul acesta nu înseamnă că se renunță la arbitraj. Putem uh, renunța la excepția cu privire la arbitraj și vom folosi în cazul acesta articolul 71 din uh, regulament. Sau uh, limităm uh, drept drepturile privind arbitrajul. Nu dorim un arbitraj la nivel european, ci pur și simplu dorim să evităm problemele care au apărut în practică. Și în cazul în care vom reuși lucrul acesta, cu siguranță procedurile de arbitraj la nivel european vor fi mult mai eficiente. În ceea ce privește articolul 31 al regulamentului, ne dăm seama că, în ciuda deciziei luate de Curtea Europeană de Justiție, problemele apărute în practică au fost majore. S-a pornit de la premisa uh, inițial că decizia Curții Europene de Justiție vor uh, vor duce la eliminarea problemelor. Ce trebuie să schimbăm la nivelul articolului 31. În ceea ce privește plățile, putem să le includ, includem aici atâta timp cât reclamantul oferă o garanție. Și uh, deciziile fără audiere trebuie să fie recunoscute, asta în măsura în care reclamantul uh, pârâtul, îmi cer scuze, va avea posibilitatea optării pentru, une, pentru o cauză, cale de atac trebuie să se ofere posibilitatea uh, pârâtului de a uh, facilita, de a se folosi la toat, de toate căile de atac prevăzute de toate legislațiile europene. Aceste aspecte sunt reglementate în articolul 31, aliniatul 2 și consider că astfel am putea duce la augmentarea colaborării eficiente între diferitele state membre și pornind de la această bază uh, Uh, vom putea uh, garanta și uh, cercetarea conturilor bancare, dacă ne dorim, și dați-mi voie să vă spun că toate aceste propuneri trebuie să fie transformate în realitate cât mai repede, asta e pentru a-i proteja pe creditori la nivel european. Atât am vrut să vă doresc, să vă spun, vă mulțumesc pentru atenție. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Calitatea consultării deschise de Cartea Verde privind revizuirea regulamentului Bruxelles 1, uh, precum și calitatea răspunsurilor deja publicate și a celor două rapoarte coordonate de profesorii Hess și Nuitz, ar trebui să permită o revizuire ambițioasă a regulamentului. Este o ocazie de a remedia câteva lacune care ies în evidență, uh, câteva excese de rigiditate ale jurisprudenței Curții de Justiție care au uh, adus uh, conflicte, care au adus controverse. Este de asemenea o ocazie de a clarifica obiectivele dreptului comunitar în materie, de a da conținut spațiului judiciar european, spațiu de justiție, de libertate și de securitate profitând de libertatea care mi-a fost acordată, am ales să abordez în fața dumneavoastră două teme uh, delicate, uh, tema uh, eliminării execuatur, o temă foarte, o temă plină de simboluri și, de asemenea, aspectul privind delimitarea câmpului de aplicare spațială a regulamentului, o chestiune importantă cu um, mize politice și economice care trebuie subliniate. O să trec mult mai rapid asupra primei teme, mult mai repede decât în descrierea mea din documentul care v-a fost înmânat. Voi profita de concluziile vorbitorului de dinainte nu sunt convinsă de jena pe care o aduce procedura actuală de execuatur, pentru că este, în primul rând, pentru că este automată și pentru că e vorba de numai de timpul și de costul unei uh, parafe. Propunerile privind uh, instaurarea unui uh, adevărat pașaport european care ar trebui să însoțească aceste documente și care ar avea o forță decizională mai mare. Sunt convinsă ca și profesorul hese că nu putem face nicio fel de economie în ceea ce privește formele de recurs în țările de execuție. În, în cazul uh, unui prejudiciu adus ordinii uh, publice procedurale. Trebuie să reamintim că um, această menținere a unui recurs într-o țară de execuție este o exigență care decurge din articolul 6 al Convenției Drepturilor Omului, așa cum a fost interpretat acest articol de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului și de către Curtea de Justiție, care impune judecătorului să verifice că judecătorul de origine a respecta toate garanțiile de procedură. Acest articol 6 uh, al Convenției se impune de asemenea și legiuitorului în um, ordinea comunitară. Dacă uh, preconizăm eliminarea execuatorului, trebuie să menținem um, această posibilitate a recursului și să um, uh, elaborăm norme minime trebuie să definim standarde procedurale comune pentru că în prezent legislațiile naționale sunt foarte diferite în ceea ce privește competențele judecătorului responsabil de uh, executare. În ceea ce privește competențele exclusive, se propune um, întărirea uh, acestui tip de competențe. Aș vrea să uh, prezint o chestiune care este mai complexă și anume cea a câmpului de aplicare spațial a regulamentului. În uh, Cartea Verde e vorba de problema numărul 2, este punctul numărul 2 poate fi rezumat în felul următor. Regulile de competențe europene, europene trebuie să uh, intervină și atunci când um, uh, este domiciliat pe teritoriul unui stat membru. Această problema a suscitat uh, reticențe și neînțelegeri, însă poate să contribuie la progresul acestui spațiu de securitate și de justiție. De unde vin dificultățile? Dificultățile vin din faptul că anumite articole conțin două reguli care intervin la nivele diferite, reguli de aplicabilitate și reguli de determinare a tribunalelor competente. Anumite articole au această dublă funcție. Este vorba despre regula care conferă competență uh, tribunalului uh, care se află la domiciliul uh, părâtului. De exemplu, articolul 16.1, motivul de competență pentru protecția consumatorului, se aplică numai dacă um, părâtul este domiciliat în Uniunea Europeană. Dacă pârâtul este uh, domiciliat într-un stat terț, regulamentul actual face trimitere la legislațiile statelor membre. Există mai multe soluții posibile, de unde prima dificultate Însă avem și însă o altă dificultate, soluțiile nu sunt foarte solide. Pot fi excluse litigii care au o legătură foarte puternică cu Uniunea Europeană. Uh, situația inversă este și ea posibilă. Competența europeană se poate uh, extinde asupra unor uh, litigii care ar trebui să țină numai de competența statelor membre. Pentru că dacă pârâtul este domiciliat pe teritoriul unui stat membru, ne găsim totuși în câmpul de aplicare al, care ar trebui să intre în competența unui judecător um, judecătorului care um, este competent pe uh, locația imobilului respectiv. Trebuie să notăm că acest criteriu Uh, face, din acest, face ca acest sistem să fie imprevizibil, atât timp cât nu știm cine va fi părâtul. Cum putem să concepem o lărgire a uniformizării regulilor de competențe europene. Există mai multe nivele la care putem să uh, ne plasăm. În primul rând, putem să lărgim domeniul regulilor existente, fără nicio condiție legată de domiciliul părâtului. Este vorba aici despre generalizarea dublei funcții despre care vorbeam mai devreme, când motivul de competență se realizează pe teritoriul unui stat membru, regula de competențe europene, europene se aplică. Dacă domiciliul consumatorului este în Uniunea Europeană, regula uh, de protecție a consumatorului se aplică. În al doilea rând, putem să ne gândim la efectul uh, de oglindă al regulii competențelor exclusive sau uh, efectul reflex. Este puțin mai tehnic aici, o să ilustrez cu un exemplu. Dacă suntem în uh, dreptul imobiliar, un litigiu care se referă la un imobil situat în Tunisia, ei bine, în acest caz, dacă judecătorul tunisian în din Tunisia, în um, virtutea legislației din țara sa, este exclus din acest tribunal. Tribunalul european ar trebui să se desesizeze în beneficiul acestui um, judecător din Tunisia. Asta nu înseamnă că regulamentul atribuie o competență unui stat terț, ceea ce ar veni în contra principiilor de drept internațional. E vorba numai despre restrângerea competenței europene când este vorba despre o regulă a unui stat terț care este similară regulilor europene în materie. În al treilea rând, trebuie să elaborăm um, motive de competențe suplimentare, fundamente de competențe suplimentare. În ipoteza că dacă, din punctul de vedere al regulilor existente privind competențele europene nu ar fi competentă niciuna din jurisdicțiile europene, în prezent, în aceste cazuri, se face trimitere la legislația națională. Trebuie să eliminăm această trimitere la dreptul național, elaborând fundamente ale competenței care să fie specifice, dar care să fie uniforme. Care ar fi avantajul unei astfel de întărire a uniformizării? Un avantaj evident, o mai bună lizibilitate și o mai mare coerență a sistemului, dar Există și ceva în plus. E vorba despre mizele economice și politice ale acestei probleme. Ar fi vorba de un proiect de un progres important al spațiului judiciar european prin elaborarea unui sistem global și coerent care ar interveni în relațiile interne cât și în relațiile externe și care ar uh, fi o adevărată ordine judiciară integrată. Ar însemna să admitem că uniformizarea nu depinde numai de funcționarea piețelor interne, adică uh, de o logică a circulației, că totul trebuie să circule, persoanele, serviciile, deciziile. Nu, ar trebui să admitem că spațiul nostru judiciar european este bazat pe valori comune, pe o comunitate a drepturilor, care este alimentat de legături de solidaritate între statele membre în gestionarea fluxurilor judiciare, fie că e vorba despre fluxuri intracomunitare sau extracomunitare. Iată un punct asupra căruia ar putea exista discuții, nu neglijez specificitatea pe care ar trebui să o aibă regulile judiciare în uh, relațiile cu statele terțe, dar nu sunt singură că este oportun ca fiecare stat membru să poată să decide singur cum vrea el, cum vrea să gestioneze aceste lucruri și nu ar trebui să existe o concurență între statele membre pentru a atrage sau respinge anumite uh, cazuri. Totuși, ar trebui să găsim soluții care să păstreze o cât mai mare flexibilitate. Cu alte cuvinte, este nevoie de reguli identice, dar în momentul aplicării acestea să poată să se adapteze la diversitatea culturală a statelor membre. Care sunt tehnicile? O să fiu foarte rapidă. Prima tehnică face obiectul unui consens. Dacă nicio jurisdicție europeană nu este competentă și dacă nicio competență a unui stat terț nu este disponibilă, atunci trebuie să oferim uh, părților un uh, for de necesitate. Aici nu e vorba de nicio dificultate, cred că uh, e vorba de um, o, ceva ce este impus de articolul 6.5 al Convenției Drepturilor Omului. Al doilea motiv suplimentar de competență la care ne-am putea gândi este un for european, un forum european exorbitant. Știu că acest termen uh, uh, șochează, dar aș vrea să le explic obiectivul în primul rând. Obiectivul este de a proteja, de a proteja pe cetățenii europeni atunci când riscă să fie victimele unor um, nedreptăți în fața jurisdicțiilor din state terțe, fără a fi într-o situație de, de a le fi negat uh, de dreptul la justiție în sensul strict. E vorba de uh, disponibilitatea unui tribunal, dar în condiții care riscă să fie uh, prejudiciabile pentru cetățenii respectiv, fie pentru că uh, procesul ar fi prea oneros, uh, mă gândesc la mm, uh, uh, tribunaluri, tribunale externe care pot fi extrem de scumpe. De asemenea, trebuie să-i protejăm pe cetățenii europeni de interesele justițiilor străine de a-și proteja, de a se proteja. În răspunsul la Cartea Verde s-a propus drept criteriu cel al statului în care sunt localizate interesele principale ale uh, reclamantului. Însă acest criteriu are un dezavantaj, este destul de greu de definit. La acest motiv de competență aș propune, acesta aș propune să fie înlocuit cu un privilegiu de cetățenie europeană pentru persoanele fizice e care ar trebui de fapt să fie lărgit și la persoanele juridice stabilite într-un stat membru. Acest uh, privilegiu ar fi definit prin același criteriu ca și cel care decide, um, care deschide dreptul, drepturile și libertățile economice. Cetățenia europeană ar fi o cheie de acces la justiția europeană. După ce cetățeanul european are acces la justiția europeană în ansamblul său, putem să vedem uh, unde ar trebui să se desfășoare acțiunea, în care din statele membre. Aici putem să alegem și alte criterii, nu numai criteriul naționalității, putem să uh, preconizăm, uh, de exemplu, locul desfășurării activităților sau locația bunurilor um, reclamantului, uh, Această situație însă ar putea părea șocantă. Eh, se reproșează forurilor că sunt eh, contrare principiilor de procese echitabile. Se, not, se notează tendința de abandonare în dreptul intern. Ce se întâmplă însă cu privilegiul european? Aici perspectiva nu este naționalistă, nu este bazată pe o idee de suveranitate, ci este eh, bazată pe ideea de liber acces la justiție. Am uh, vorbit mai devreme despre necesitatea unei armonizări internaționale a motivelor de competență pentru a frâna extinderea uh, regulamentului în ceea ce privește relațiile cu statele terțe. Putem să așteptăm destul de mult pentru această armonizare la nivel internațional. Uh, deja de 10 ani proiectul Convenției uh, de la Haga a eșuat și nu cred că există alte proiecte noi care vin să preia ideile. Însă, în această idee de uniformizare internațională, nu cred că trebuie să avem o perspectivă prea angelică, inocentă și trebuie să-i protejăm pe cetățenii europeni împotriva unor instrumente juridice pe care statele terțe nu ezită să le utilizeze. Aș adăuga aici, pentru ca propunerea să poată să fie acceptabilă în ordinea juridică europeană, că acest privilegiu ar trebui să fie însoțit cu o, însoțit de o facultate de desesizare a judecătorului de fiecare dată când părâtul poate să demonstreze că uh, se ajunge prejudiciu dreptului său de acces la justiție. Uh, cu acest element suplimentar ar fi acceptabilă propunerea și ar avea toată flexibilitatea necesară de a se Um, de a se adapta la temperamentul fiecărui stat membru. Îmi cer scuze că mi-am depășit timpul. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna profesor Boie. O să-i dau acum uh, cuvântul uh, doamnei profesor Horația Mârbat de la Institutul de Studii Politice din Paris. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mă aflu aici pentru a trata un subiect mult mai îngust, dar mult, mult mai restrâns, uh, și anume acordurile privind alegerea forului, dar nu uh, privite din aceeași perspectivă la care se va, din care se va referi la ele domnul Alex Leighton mai târziu. Cred că este vorba aici despre articolul 6 și anume o chestiune ce ține de un proces echitabil, articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, fiind vorba despre transmiterea dreptului de a alege forul unor părți terțe. Și cred că chiar și la audierile anterioare din Parlamentul European ne-am concentrat pe protejarea acordurilor de protecție a forului și atunci când a fost vorba de mai multe părți implicate, am discutat despre ce se întâmplă dacă una dintre părți încalcă aceste acorduri, fie că e vorba de o clauză de alegere a forului sau de altceva. E vorba de cazurile în care una dintre părți încalcă oportunist acordul respectiv. Dar există și o cu totul altă dimensiune a uh, chestiunii alegerii forului și anume ce se întâmplă cu părțile terțe în ceea ce privește aceste acorduri și în ce măsură este o parte terță legată de un acord care în într-un mod juridic sau în altul, circulă. Eu cred că această chestiune este una foarte importantă în practică în domeniul transportului maritim. Este vorba de transportul de mărfuri pe cale maritimă. Este un exemplu foarte bun și foarte controversat în același timp. Conosamentul, și anume contractul dintre transportator și posesorul bunurilor, este uh, negociat în uh, amonte și poate să determine stabilirea unui acord de alegere a forului. Trebuie să vă spun că nu fac aici nicio diferență între arbitraj și acordul uh, privind alegerea forului. Deci acesta se negociază în amonte. Conosamentul trece apoi în alte mâini în aval și poate să uh, sfârșească în mâinile unui beneficiar, deținătorul conosamentului care se află la mare distanță. În ce măsură acest uh, destinatar, care poate să fie o întreprindere mică, de exemplu un importator de saltele din Kenya, în ce măsură este deci această, acest destinatar obligat de, cauz, de clauza care se referă la uh, un, uh, o persoană juridică din New York sau la un tribunal din Londra, clauza din conosament. Cred că este aici o problemă foarte importantă de acces la justiție. Și, în mod bizar, majoritatea instrumentelor internaționale care se referă la acordurile privind alegerea forului ignoră chestiunea referitoare la obligațiile părților terțe în acest domeniu. Nimic din uh, regulamentul de la Bruxelles, din articolul 23, nu se referă la uh, părți terțe. La fel și Convenția de la Haga, nici ea nu se referă la părți terțe. Singurul instrument internațional care se referă la această chestiune este așa numitul document Rotterdam Rules, regulile de la Rotterdam, noile reguli unicitral. Un document uh, care se referă la acțiunile intentate de părți terțe, acțiuni sau creanțe ale destinatarului în cazul pierderii sau uh, deteriorării mărfurilor în timpul transportului. Aș vrea să știu ce fel de condiții trebuie adoptate aici. Pentru că sunt mai multe posibilități. Chiar dacă instrumentele internaționale nu se ocupă de aceste probleme, tribunalele din lumea întreagă au fost nevoite până acum să se ocupe de ele. Au fost obligate să hotărască dacă o anumită jurisdicție este competentă în creanțe, în uh, plângeri ale unei părți terțe la adresa transportatorului în cazul unor acorduri uh, negociate de transportator cu altcineva. Și ce au făcut curțile până acum? Am uh, pregătit aici câteva mostre din uh, mai multe state ca să vă arăt că există multe tipuri de soluții posibile. Toate aceste soluții sunt favorabile fie pentru interesele transportatorului, fie pentru interesele terților. Foarte adesea, în spatele acestor interese, se află interese naționaliste care au fost protejate. Prima uh, soluție. Curtea de casație din Franța a hotărât că o parte terță este obligată să respecte un acord de alegere a forului dintr-un conosament numai dacă a consimțit în mod explicit la acesta. Sunt șanse foarte puține ca o parte terță să-și fi dat consimțământul pentru o clauză la care nu era parte și pe care probabil nici nu o cunoștea înainte să primească conosamentul concret. Această clauză are foarte rar Uh, caracter obligatoriu, ceea ce protejează părțile terțe, însă poate să protejeze și interesele franceze, pentru că în acest caz jurisdicția a, avut o a găsit o soluție favorabilă pentru interesele naționale. Cea de-a doua soluție demon va demonstra că soluția 1 nu reprezintă în mod specific punerea pe prim plan a intereselor naționale. Este vorba de uh, o hotărâre adoptată de Camera Civilă a aceleiași curți de casație din Franța și este o hotărâre de natură opusă celeilalte. Ea spune că acordurile de alegere a forului fac parte din practicile recunoscute la nivel internațional și deci toate părțile ce participă la aceste practici trebuie să știe că este posibil să existe astfel de clauze. Se consideră că un astfel de acord face parte din economia contractului și deci că se transmite până la capăt la părțile terțe care trebuie să știe că acest acord există probabil. Deci, uh, comerciantul din Kenya trebuie să știe că există acest acord în favoarea unui operator din New York. Soluția a treia este o cale de mijloc oarecum, este una adoptată de Curtea Europeană de Justiție în mai multe hotărâri bine cunoscute, cea mai importantă fiind probabil hotărârea Corec. Mai sunt încă două sau trei de pe la sfârșitul anilor, anilor 80 și începutul anilor 90. Și ce, ce spune Curtea de Justiție? Curtea de Justiție spune uh, că trebuie să fie examinată uh, legislația care guvernează contractul și de acolo vom afla dacă o parte terță este obligată să respecte drepturile uneia dintre primele părți implicate atunci când se transmite și contractul. Deci ne uităm la conosament, ne uităm la legislația ce guvernează conosamentul și constatăm că legislația respectivă permite să se transmită drepturile, să se transmită părților terțe drepturile unor primelor părți implicate în contract. Și deci, dacă legislația spune că da, există această succesiune, această transmitere a drepturilor, atunci se consideră că destinatarul sau partea terță uh, este succesorul uneia dintre părțile inițiale și deci este obligat de prevederile clauzei. Dacă legislația spune că nu, atunci este nevoie de un consimțământ uh, specific pentru ca această parte terță să fie considerată obligată. Aceasta pare a fi o soluție foarte logică, însă ajungem să ne întrebăm ce caută logica aici. Sigur că e logic să spui că un acord de alegere a forului nu ar trebui să fie transmis uh, fără să se transmită și drepturile și obligațiile care decurg din contract, drepturile și obligațiile concrete. Însă, pe de altă parte, nu cred că logica are importanță aici, pentru că este vorba de considerente importante economice și sociale. Și, în orice caz, jurisprudența Curții de Justiție și a curților din lumea întreagă au acceptat, de exemplu, că un acord de alegere a forului este autonom față de conținutul de fond al contractului și care are o oarecare viață proprie. Așadar, uh, curtea ar putea să hotărească în privința uh, valabilității contractului principal. Nu este nimic logic aici. Contează, nu contează logica în corectitudinea sau utilitatea economică a unei hotărâri. Uh, Așadar, până la urmă, nimeni nu știe ce se întâmplă cu transmiterea acestor drepturi. În al doilea rând, beneficiarul final sau destinatarul final, care poate fi un mic comerciant din Kenya, este obligat să uh, cerceteze legislația ce guvernează conosamentul și să vadă ce prevede această legislație față de respectivele drepturi, ceea ce poate să fie foarte complicat. Cea de-a patra soluție este parțial inclusă în regulile de la Rotterdam. La articolul 67 ale acestui text se găsește o prevedere foarte interesantă. Am să interpretez, am să brodez un pic pe marginea acestui articol. Se spune că este important în ceea ce privește un uh, acord de alegere a forului să ca acesta să uh, să permită alegerea de către părțile implicate în conosament a tribunalului care să soluționeze litigiile. Pe de altă parte, este foarte incorrect ca în unele cazuri părțile terțe să, fie, să aibă obligații din cauza acestui acord de alegere. O soluție de mijloc ar fi să se spună că alegerea inițială, cea menționată în conosament, este obligatorie pentru părțile terțe dacă, dacă ce, dacă alegerea vizează o anume instanță dintr-o listă respectivă. Să zicem, de exemplu, o listă care să conțină domiciliul transportatorului, locul de primire a mărfurilor stabilit în contract, locul de livrare tot stabilit în contract sau portul în care mărfurile sunt încărcate sau descărcate la final. S-ar mai putea adăuga puncte pe această listă, altele s-ar putea scoate de pe listă. În orice caz, trebuie să fie o listă de locuri previzibile pentru transportator uh, și care să nu fie incorrecte, tocmai pentru că sunt previzibile, față de beneficiar, față de destinatar. Deci destinatarul poate să intenteze proces sau să fie considerat obligat, mă scuzați, de acordul de alegere a forului, dacă acordul de alegere a forului vizează una dintre aceste instanțe. Pe de altă parte, acordul nu se mai consideră cu caracter obligatoriu dacă părțile inițiale au ales o instanță dintr-un loc îndepărtat și imposibil de prevăzut de către destinatar. Poate că îmi veți spune că aceasta este soluția ideală. Din nefericire și și aceasta este o soluție de compromis în cadrul regulilor de la Rotterdam. Articolul 67 conține un paragraf de mic care spune că alegerea forului este obligatorie pentru părțile terțe dacă legislația uh, instanței respective consideră deci dacă legislația ce guvernează forul respectiv decide că această clauză poate să fie transmisă părților terțe. Ceea ce înseamnă că dacă legea ce guvernează forul este una din statele membre europene, revenim la hotărârea Corec. Deci am făcut un minunat parcurs circular în care am sfârșit tot de unde am plecat la Corec și începem să considerăm că conform conosamentului se uh, transmite obligația sau nu, cum v-am spus mai devreme. Deci, acest lucru nu rezolvă problema. Și mi se pare că pentru micii destinatari sau destinatarii de dimensiuni medii, care sunt părți terțe, avem o problemă dificilă legată de accesul la justiție. Sunt conștientă pe deplin de faptul că rezolvarea acestei probleme presupune asumarea unei poziții, în primul rând, în legătură cu sfera de aplicare a Bruxelles 1. De fapt, despre asta au uh, vorbit vecinii mei. Și mi se pare că această problemă nu, nu poate să fie lăsată în aer sau în apă, dacă tot vorbim de transportul maritim. Soluția este complet nesatisfăcătoare pentru că depinde până la urmă de uh, includerea arbitrajului sau nu în sfera regulamentului Bruxelles 1. Și încă o dată, colegii mei au vorbit despre această problemă, în orice caz eu cred că trebuie să o discutăm și noi. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze că m-am extins atât de mult. Mulțumesc! Profesorul Luigi Mari de la Università de Studi di Urbino, Carlo Bo. Sunt uh, onorat să pot să-mi exprim opiniile uh, în fața acestei uh, uh, audiențe. Aș dori de asemenea să adaug că în calitate de cetățean european sunt deosebit de bucuros din următorul motiv. Vorbim aici despre revizuirea unui regulament al Consiliului, dar știm cu toții că um, competența în Constituțiile noastre și în Cartea Drepturilor în Fundamentale, competența este acoperită de o rezervă a dreptului. Nu neg că uh, Consiliul este cel care legiferează în materie, vocea, îns- vocea Parlamentului însă trebuie să se facă auzită, să se facă auzită cât mai tare, aș putea spune Iată, o introducere uh, a intervenției mele în calitate de cetățean european. Acum câteva observații de ordin tehnic. Uh, sau poate nu neapărat comentarii tehnice, pentru că sunt mai degrabă generale. Ele se referă la criteriile de revizuire a regulamentului și nu asupra diferitelor puncte specifice ale regulamentului. Sunt aspecte pe care le consider importante și prioritare. Unele amendamente eh, ar fi utile, bineînțeles. Totuși, eh, cred că trebuie să fim foarte prudenți aici și să ne acordăm eh, cât mai mult timp pentru a face observațiile care se impun. Regulamentul este esențial pentru buna funcționare a pieței interne. Și ar fi păcat să compromitem acest regulament votând niște amendamente care nu sunt adaptate și acest risc există cu adevărat, într-adevăr. Transformarea Convenției uh, de la Bruxelles din 1968, transformarea acestei convenții în regulament, vreau să spun, uh, ne aduce niște uh, concluzii prețioase. E vorba de modificarea E vorba de, despre niște modificări foarte importante în ceea ce privește procedura execuatur, mai ales, precum și modificarea articolului 5. Dacă modificarea care se referă la procedura execuatur a fost făcută în favoarea unei soluții simple și clare, în vederea limitării termenelor și dacă această modificare a fost una fericită, aș putea spune, ei bine, modificarea articolului 5 a fost una cu adevărat nefericită. Cred că toată lumea este de acord că e vorba aici de o eroare foarte gravă, de o mare greșeală. Acest rezultat este într-adevăr uh, uh, deplorabil. Articolul 5 are o foarte mare importanță pentru că se aplică în materie de contracte. Dintre toate articolele, articolul 5 este fără nicio îndoială cel mai utilizat în litigiile în care sunt implicate companiile, agenții economici. Din acest motiv, toată lumea uh, vorbește astăzi despre modificarea modificării articolului 5 și este ciudat să vedem că uh, Cartea Verde nu spune nimic despre acest punct. Personal, mi se pare că nu putem să modificăm articolul 5. Și spun acest lucru din motivul următor. Din punctul de vedere al comentariilor care, observațiilor care s-au făcut până acum, observații foarte numeroase, există din punctul meu de vedere un risc de a adăuga aici complicații suplimentare într-o situație care este deja uh, complicată. Ar fi mai bine ca jurisprudența să joace rolul, să caute soluții la nivel de interpretare, soluții care să fie satisfăcătoare până la urmă. Judecătorii găsesc întotdeauna un mod de a remedia aproximarea și de a remedia de asemenea și slăbiciunile de care uh, face dovadă legiuitorul. E suficient să ne gândim la numărul infinit de uh, probleme de interpretare ridicate în permanență de diferitele coduri. Ar de articolele din codurile noastre, câte mii de amendamente ar trebui aduse astăzi codurilor noastre dacă legiuitorul ar interveni de fiecare dată când există o incertitudine. În ceea ce privește procedura execuatură, în ceea ce privește articolul 5, tot ce s-a întâmplat eh, aici îmi arată că există un criteriu foarte important pe care trebuie să-l urmăm când revizuim un regulament. Legiuitorul trebuie să se ocupe mai mult de implementarea sistemului, de crearea și implementarea sistemului, decât de uh, problemele de interpretare a prevederilor individuale. Și cred că aceste interpretări nu trebuie să compromită principiile fundamentale ale justiției, nici obiectivele pe care uh, legiuitorul și le-a propus. Aș vrea să fac o altă observație de ordin general. Pentru care, de asemenea, trebuie să rămânem prudenți, uh, trebuie să fim atenți, să nu complicăm uh, subiectul. Foarte des uh, complicăm lucrurile fără ca acest lucru să, fără, ca, fără ca să fie cu adevărat necesar. Mă gândesc aici la extinderea extraordinară și la complicația vertiginoasă, ca să nu o numesc sofisticare, a dreptului internațional european privat. Am atins aici niște nivele de sofisticare și de și un grad uh, foarte ridicat um, de complexitate, oricare ar fi uh, ordinea juridică examinată. Dată fiind această realitate, eu văd un pericol aici. Cred că revizuirea regulamentului 44 din 2001 ar putea, din păcate, să ducă și la o și mai mare complexitate. Uh, și din punctul meu de vedere, nu avem nevoie de asta, nu avem nevoie de o mai mare complexitate. Trebuie de asemenea să observ că această legislație comunitară impozantă este constituită din acorduri, din reguli care arată o complexitate tehnică atât de mare încât în numeroase țări, inclusiv în țara mea, numai specialiștii uh, din domeniu sunt capabili să le cunoască. Rezultatul acestei situații este că regulile europene uh, nu sunt ușor de înțeles, nu le putem interpreta prin intermediul instrumentelor de care dispun majoritatea um, specialiștilor juridici. înțelegerea, se poate ajunge la o înțelegere uneori numai cu um, ajutorul unor consultanți unor specialiști în materie și care sunt foarte costisitori. Aș vrea de asemenea să subliniez că aspectele de drept privat internațional privind competența și dreptul aplicabil sunt niște aspecte foarte judiciare, liminare, care trebuie analizate înainte să se treacă la discuția pe fondul unei, unui caz. Și uh, este necesar ca aceste aspecte să fie abordate și decise cât mai repede. Uh, în acest sens, este indispensabil ca regulile să fie simple dacă trecem la o evaluare de ansamblu a diferitelor uh, aspecte care au fost ridicate de Cartea Verde, putem spune următorul lucru. Personal, mi se pare că în prezent nu a fost Um, ridicat niciun argument suficient de convingător, nu există nicio, uh, niciun sentiment de urgență pentru modificarea um, bazelor regulamentului care să justifice această modificare. Anchetele pregătitoare, diferitele răspunsuri care au fost uh, aduse în fața acestei cărți verzi, mă conduc la următoarele concluzii. În primul rând, sistemul actual funcționează destul de bine în ansamblu, este un sistem aplicat în mod corect. În al doilea rând, o mare parte din problemele care au fost semnalate țin de uh, dialectica interpretativă normală, o dialectică pe care la care nu poate să se uh, nu poate să uh, se sustragă niciun text. Niciunul din argumente nu a arătat o criză de funcționare a sistemului, o criză care ar putea să aducă un prejudiciu um, aplicării regulamentului. În al patrulea rând, dacă ne gândim la obiectivul regulamentului sau la normele pe care acesta le stabilește, acestea sunt coerente uh, cu exigențele pieței interne. Chiar ținând cont de gradul important de integrare socială și economică a popoarelor europene. În al cincilea rând, perfecționarea anumitor aspecte ale acestei discipline este posibilă, cu siguranță, însă nu este necesar să modificăm principiile fundamentale pe care, este, pe care se bazează acest regulament principii pe care le putem reconstrui pe baza jurisprudenței Curții de Justiție Europene, pentru că ea este cea care intervine aici, ea este cea care a creat ceea ce numim astăzi sistemul de drept procesual civil comunitar. Și ultima observație, aș dori să formulez uh, o dorință, așa uh, anume legiuitorul, ca legiuitorul european să pună această revizuire a regulamentului în cadrul, într-un cadru coerent, în cadrul unui proiect care să vizeze armonizarea funcționării procedurilor naționale și asta pe baza principiului procesului echitabil. În acest domeniu, cred că mai sunt încă foarte multe de făcut. și dacă am putea să armonizăm în acest sens procedurile, atunci sunt convins că foarte multe din problemele cu care ne confruntăm astăzi în aplicarea regulamentului ar fi rezolvate în mod automat. Ajung acum la câteva puncte care au fost propuse de Cartea Verde, propuse spre revizuire, bineînțeles. Primul punct se referă la eliminarea procedurii de execuatur. Aici sunt de acord cu mm, foarte multe din uh, argumentele uh, vorbitorilor uh, care au luat cuvântul înaintea mea, mai ales doamna Niboie și profesorul Hess. Și am fost foarte bucuros să văd că și doamna Muiruat a subliniat importanța articolului 6 a Convenției Europene a Drepturilor Omului. În ceea ce privește eliminarea procedurii execuatur, Aici cred că trebuie să răspundem într-un mod clar negativ. Din cel puțin două motive. În primul rând, un motiv de ordin general și nu o să intru la aspect, în aspectele tehnice, o să mă limitez la aspectele generale. Prima observație. Uh, așa cum a arătat-o experiența Statelor Unite, dar uh, mai ales dar și uh, experiența noastră în momentul în care uh, am adoptat convenția, procedura de execuatur sau o procedură simplificată de control a deciziilor luate într-un stat terț nu constituie în sine un obstacol semnificativ în calea uh, relațiilor transnaționale. În al doilea rând, eliminarea procedurii execuatur ar putea fi acceptabilă dacă exercitarea competenței s-ar baza în fiecare țară pe reguli uniforme de drept, de fond și de drept procedural. Și, da, de asemenea, dacă am putea să imputăm toate aceste aspecte unui drept suveran, unitar și fidel uh, canonului dreptului comunitar. Acest lucru însă nu este posibil pentru un moment. Fiecare stat trebuie să-și asume propriile responsabilități individuale în exercițiul competenței. Uh, acest principiu a fost deja uh, menționat, s-a vorbit despre decizia Pellegrini din 2001. În această decizie se condamnă, Italia a fost condamnată pentru încălcarea principiului procesului echitabil, pentru că procedura execuatur a fost um, a încălcat principiul uh, procesului echitabil, conform curții de la Strasbourg. Statul are obligația de a verifica conținutul unei decizii emise de o jurisdicție uh, străină lucrurile stau așa, singurul aspect pe care am putea să-l discutăm este modul în care am putea să structurăm procedura de control, ținând cont de toate problemele pe care le ridică soluțiile propuse, aș spune că putem îmbunătăți sistemul actual, dar numai din anumite puncte de vedere. Și profit de răbdarea președintelui, deși văd că mi-a făcut semn, profit totuși de răbdarea lui pentru a aborda uh, problema um, litispendenței. Cred că este nevoie aici ca acordul între părți să fie un super acord, o, o legătură foarte strictă, care să nu fie ruptă și aș remarca aici că dogma nu spune nimic când este vorba despre un contract între agenți economici într-un context de forță contractuală diferită între mari companii, uh, în funcție de dimensiunea companiilor. De exemplu, când e vorba de mici uh, societăți, uh, se poate ajunge la un dezechilibru în clauza de transmitere, care nici nu mai trebuie demonstrat. Și ultima, ultimul aspect pe care s-a exagerat foarte mult este vorba despre raportul între uh, pactul de, de prelungire și litispendența. Nu voi intra în detalii pentru că nu avem foarte mult timp, dar uh, se presupune că un pact nu este valabil dacă dacă un astfel de pact nu este valabil, de ce ar, el trebuie să hotărască că judecătorii nu um, pot lua nicio decizie aici. Uh, sigur că există abuzuri. Uh, am vorbit despre um, exemplul torpilelor italiene. Nu sunt numai niște torpile italiene. Știți foarte bine că italienii au luat exemplu aici de la englezi, cred. Dar dacă se înregistrează un abuz în acest domeniu, uh, acțiunea în sine trebuie sancționată. Există un principiu de colaborare loială, acesta trebuie să predomine. Nu trebuie modificat un principiu um, sfânt și anume prioritatea acțiunii. Aceasta trebuie respectată. Trebuie să lăsăm judecătorilor sarcina să decidă aici. Vă cer scuze, domnule președinte, că mi-am depășit timpul de uh, intervenție. Vă mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, pentru claritatea expunerii dumneavoastră și dau acum cuvântul domnului Alexander Leighton de la baroul um, Angliei și uh, țării Galilor. Uh, mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul simt că sunt dezavantajat de faptul că urmez profesorului care tocmai a vorbit, așadar nu am să fac niciun fel de comentariu de naționalitatea așa numitelor, numitelor acțiuni de tip torpilă. Cred că denumirea de torpilă italiană nu mai este atât de utilizată de când a fost reformat dreptul respectiv în Italia. Însă, dat fiindcă suntem în Belgia, nu mai spun nimic până la urmă. Vreau să spun că Cartea Verde pare să conțină o evaluare foarte echilibrată a punctului în care ne găsim acum și a problemelor specifice puse de instrumentele în vigoare. Din calculele mele, au trecut 36 de ani de la intrarea în vigoare a regulamentului Bruxelles mult mai mult de când a fost negociată și stabilită și s-a dovedit a fi un plan cât se poate de satisfăcător și mă tem că nu sunt de acord cu uh, aplicarea frânelor de urgență despre care am auzit, însă sigur că trebuie tot, tot timpul să rămânem uh, precauți și pragmatici și să vedem efectele schimbărilor propuse. Am să mă refer la trei uh, domenii principale în care cred că regimul Bruxelles-Lugano sau uh, Bruxelles 1 își arată vârsta, pentru că acum se referă la o comunitate mult mai mare, la un set mult mai mare de sisteme juridice și la o lume mult mai mică. Deci, reforma în anumite domenii este cât se poate de necesară. Și cred că noi Acum uh, facem un lifting pentru Bruxelles 1 și nimic mai uh, spectaculos. Mi-ați cerut să prezint o perspectivă comună. Înțeleg ce spune domnul profesor Hess în legătură cu faptul că litigiile internaționale reprezintă o proporție destul de mică din cauzele totale ce vin uh, în fața curților, însă au o importanță economică foarte mare nu numai în cadrul pieței interne, ci și între piața internă și lumea largă. Există un motiv, un domeniu în care Uniunea Europeană dă hotărâri pentru restul lumii. Este o piață foarte importantă pe care nu trebuie să o perturbăm. Este vorba de competitivitatea serviciilor noastre de soluționare a litigiilor pe plan mondial. Spuneam că am trei uh, domenii. Prima se referă la litispendență în legătură cu clauzele exclusive de alegere a forului. Și alții au vorbit despre asta și nu este nicio surpriză dacă am ales cu toții, fără să știm unul de celălalt, să vorbim despre acest subiect. Motivul este că acest subiect este extrem de important și este un domeniu în care este necesară o reformă urgentă. Problema este problema așa numitelor acțiuni de tip torpilă, utilizarea abuzivă a termenilor foarte stricți ale, ai articolului 27 pentru a împiedica un tribunal ales Uh, pentru soluționarea unui litigiu. Această problemă este complicată de folosirea unor soluții specifice și presupunându-se că uh, se folosesc aceleași principii ca în cazul unor soluții obișnuite, folosindu-se astfel articolul 27. S-a vorbit despre această soluție, colega mea a făcut o prezentare în acest sens și eu nu cred că este util, pentru că aceste prevederi pot fi folosite abuziv, dar nu sunt întotdeauna folosite abuziv. Este vorba de hotărârile declarative negative și acestea foarte adesea dau o anumită marjă de exemplu, asiguratul a uh, renunțat la o poliță de asigurare și astfel s-ar putea ajunge la o hotărâre pozitivă, nu la una negativă. S-ar putea evita toate efectele dacă nu se adoptă această soluție ar putea apărea întrebarea ce se întâmplă dacă se aplică ad literam litispendența articolului 27. Contează? Da, contează. Sigur că la nivel teoretic, întâi instanța trebuie să vadă dacă nu are jurisdicție conform clauzei de alegere a forului și să continue procedura indiferent de răspuns. Însă, aici sunt două obiecții. În primul rând, se creează costuri și întârzieri foarte importante. Noi avem o zicală, spunem că amânarea justiției înseamnă refuzarea justiției, uh, nu ține de articolul 6, este o zicală veche de 800 de ani și este și în ziua de astăzi o mare problemă. În al doilea rând, mai important din punct de vedere comercial, se ajunge la valabilitatea și la executarea unei clauze de alegerea forului, care ajunge să fie executată nu de instanța aleasă de părți, ci de o altă instanță, ceea ce contravine principiului autonomiei părților, care ține de sistemele juridice din, din statele membre și de dreptul comunitar. Deci, articolul 27, în contextul actual al clauzelor de alegere a forului, contravine principiilor subiacente. Sunt de acord întru totul cu ceea ce au spus uh, doamna Petargas și uh, ceilalți antevorbitori. Este foarte importantă aceast, această clauză în cadrul relațiilor comerciale și trebuie să se poată stabili care a fost alegerea și ce instanță se aplică la litigiul respectiv. În raportul de la Heidelberg se fac propuneri pentru obținerea acestui efect. În Cartea Verde sunt alte sugestii, există o gamă largă de posibilități și am să menționez doar două dintre ele. Unu Ar fi să se confere jurisdicție, jurisdicție exclusivă instanței alese, ă, celelalte instanțe trebuie să-și limiteze competențele. Există un precedent în jurisprudența ce ține de Bruxelles 1 este vorba de cauza GAT versus LUC, în care uh, pârâtul a, uh, fapt, alegerea pârâtului a făcut ca o instanță să se dezinvestească într-o anumită cauză. Cea de-a doua abordare a fost să se simplifice prioritatea, nu se, să nu se dea jurisdicție exclusivă oricui. Sigur că aici ar fi necesară o ordine juridică în care să nu fie favorizate hotărârile paralele, însă ar fi foarte eficient dacă s-ar elimina, da, dacă s-ar simplifica această procedură, pentru că nimeni nu ar mai fi încurajat să demareze un proces într-o instanță nepotrivită, mai ales conform principiului cel care pierde plătește și uh, nu ar mai fi posibile acțiunile de tip torpilă și uh, toată lumea s-ar gândi mai atent înainte să înceapă un proces. Sigur că se poate ajunge și la efecte negative în care instanțe diferite uh, emit hotărâri fără să aibă jurisdicție. Mă, în fine, sunt multe probleme, dar în uh, pra, multe probleme teoretice, dar în practică, din câte știu eu, nu au existat probleme din această cauză. Toate acestea ar trebui să fie susținute de reguli clare. Ar trebui să se stabilească cazuri clare și să se arate că dacă o hotărâre este emisă de o instanță ce nu avea de fapt jurisdicție, aceasta nu va fi recunoscută în statele membre. Deci, cea de-a doua propunere este cât se poate de concretă și ar putea să funcționeze la fel de bine ca articolul 27. Mai am timp să studiez litispendența în cazul litigilor cu mai multe părți implicate, însă este uh, de asemenea un domeniu ce trebuie reformat. La audierea din ianuarie de anul acesta, Reprezentanta Direcției Generale a Concurenței a arătat care sunt efectele adverse ale articolului 27 în ceea ce privește uh, punerea în aplicare a uh, dreptului concurenței de către Comisie. Comisia a sugerat de asemenea o soluție bazată pe un contact uh, judiciar sporit și suntem cu toții pentru aceasta, mai ales când sunt implicate mai multe părți, este cât se poate de bine să existe cooperare transfrontalieră. Însă nu este neapărat o soluție pentru problema specifică a acordurilor privind alegerea forurilor. Este nevoie aici de o uh, soluție legislativă. Cel de-al doilea domeniu, îl voi menționa pe scurt pentru că l-au mai menționat și alții, este vorba de interfanța dintre Bruxelles 1 și arbitraj. Încă de la audierea preliminară de la Parlament din ianuarie, uh, Curtea Europeană de Justiție și-a uh, dat hotărârea în cauza West Tankers. Și prefer să nu comentez astăzi această hotărâre, însă ideea principală ar fi excluderea arbitrajului din uh, sfera de aplicare a regulamentului Bruxelles 1. Problema este bine înțeleasă și cei care au studiat problema și încearcă să ajungă ușor la uh, inima problemei, deci le recomand tuturor să citească avizul avocatului general Darmon din cauza Mark Riș. Veți vedea acolo foarte clar despre ce este vorba. Problema este următoarea, pe scurt. Efectele hotărârii Curții Europene par a fi că uh, dacă Acțiunea este începută în statul membru A și uh, subiectul litigiului se află în cadrul regulamentului Bruxelles 1 întrebarea dacă arbitrajul trebuie făcut în statul membru B ține de asemenea de uh, sfera de aplicare a regulamentului Bruxelles 1 și este vorba strict despre jurisdicția curții sesizate. Înseamnă, deci, că trebuie să închidem ochii asupra faptului că această chestiune ține și de arbitraj. Înseamnă să facem ceea ce se numește în engleză cunoaștere de tip nelsonian, adică închizi un ochi și te uiți numai cu celălalt. Înseamnă, deci, că dăm arbitrajului un rol inferior arbitrajul va intra în uh, schemă numai dacă decidem că o instanță nu are uh, jurisdicție, nu are competențe. Mi se pare că uh, aici ajungem să considerăm că arbitrajul este un sistem paralel cu sistemul instanțelor de stat. De zeci de ani se încearcă să se stabilească poziția arbitrajului în lumea comercială și cred că este important ca această poziție să fie una care să fie respectată. Raportul de la Heidelberg propune o soluție foarte bună și anume să se dea prioritate instanțelor din uh, statul unde are sediul respectiva parte și aici să se aplice și regulile de arbitraj. Eu eram de acord ultima dată când am fost aici, dar între timp mi-am revizuit părerea. Și asta pentru că m-am gândit la efectele hotărârii Curții Europene de Justiție în cauza Lugano. Este ceva destul de tehnic însă am să spun despre ce este vorba. E vorba de avizul Lugano, care stabilește că comunitatea are competență externă exclusivă de a încheia tratate cu state terțe în domenii ce țin de competența sa legislativă. Dacă legislația europeană ar introduce acum, prin reformarea regulamentului Bruxelles 1, arbitrajul în sfera de aplicare a Bruxelles 1, așa cum propune raportul de la Heidelberg, ar conferi astfel, printr-un efect colateral, posibil, nu spun că este sigur, dar deci ar putea să dea competențe exclusive comunității și în domeniul arbitrajului, ceea ce este o măsură radicală și cu efecte uh, pe termen lung, ceea ce ar putea contraveni principiului subsidiarității și nu trebuie să fie uh, pusă în practică fără să se studieze consecințele posibile. Și menționez doar una dintre aceste consecințe. Este vorba de uh, importanța sporită pe piața mondială a uh, tratatelor de investiții bilaterale susținute de Banca Mondială. Acestea sunt esențiale pentru dezvoltarea multor proiecte publice din lumea întreagă și, într-adevăr, sunt benefice pentru unii dintre membrii mai puțin dezvoltați ai comunității în sine. Deci dacă reforma propusă în raportul de la Heidelberg se adoptă, se poate spune că aceste tratate de investiții vor fi potențial afectate și de aceea este important ca Comisia și Parlamentul, când încep această reformă, să fie perfect conștiente de ceea ce fac, înainte de a adopta propunerile de la Heidelberg și să se gândească la consecințele asupra finanțelor publice și private din întreaga Uniune Europeană. Cel de-al treilea subiect la care vreau să mă refer este relația dintre Bruxelles 1 și ordinea juridică internațională. Este un subiect larg, poate, poate nu e așa ușor să se găsească o soluție simplă și, după cum a spus toată lumea, nu putem pur și simplu să uh, renunțăm la articolul 4. Sunt uh, trei domenii și se știe foarte bine din literatura de specialitate că acestea sunt cele mai importante și se va legifera asupra lor acum sau mai târziu. Este vorba despre cazurile în care există un acord de alegere a forului în favoarea instanțelor dintr-un stat terț. Atunci s-ar putea ajunge la competența exclusivă a statului respectiv, conform articolului 22, și cazuri în care uh, proceduri anterioare sunt valabile în statul terț. Cred că încă din anii 60 se discută despre toate acestea. Am mai auzit spunându-se aici și uh, că există un efect de oglindă. În orice caz, alegerea forului este foarte importantă pentru că ajungem într-o situație în care legislația comunitară poate să stabilească că un acord de alegere a forului în care una dintre părți are domiciliul într-un stat membru, însă acolo se favorizează o instanță dintr-un stat terț, poate să nu fie valabil, deci conform legislației comunitare. Ceea ce s-a încercat să se evite, de fapt, în reformele ce au fost făcute de-a lungul anilor, însă trebuie să fie rezolvată până la urmă. Și soluția ar fi să se dea un fel de efect de oglindă, poate uh, studiindu-se și efectele articolului 23. Eu aș fi foarte precaut în legătură cu ce a spus uh, prima vorbitoare și anume că acest lucru se rezolvă cel mai bine la nivel internațional. Cred că este cazul să ne gândim ce se întâmplă dacă se acordă reciprocitate comunității și statelor terțe. Îmi pare rău că am depășit timpul. Voiam să mai vorbesc despre încă un subiect, de mai multe subiecte adiționale, de fapt le veți găsi în documentul meu. Este vorba despre uh, includerea unui motiv de competență, însă uh, am să mă opresc aici, cam astea erau principalele subiecte și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Leighton. Avem uh, câțiva colegi care doresc să ia cuvântul în cadrul acestei dezbateri. Vă rog să interveniți. Vă mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte succint. Toate aceste prezentări academice mi s-au părut extraordinar de interesante. Le-am urmărit cu mare atenție și, sincer să, sincer să fiu, aceste prezentări mă îngrijorează. Dacă e vorba de o reformă, o reformă foarte importantă în ceea ce privește jurisprudența, s-ar putea să ne pierdem în demersurile noastre. Acesta este unul dintre marele pericole cu care ne confruntăm, pentru că vorbim aici despre uh, Uh, aplicabilitatea unor norme despre drepturi, despre obligații, despre alegerea forului. Toate aceste prevederi sunt uh, conținute în uh, primul contract. Vorbim aici despre acordurile voluntare între diferitele părți, despre valabilitatea contractului încheiat, etc., etc. Mă voi referi la cele spuse de ultimul vorbitor. Uh, vorbea despre politica italiană, a torpilelor, despre cea britanică de același fel și dați-mi voie să adaug la aceste enumerări și politica spaniolă. Este vorba despre tribunale naționale care aplică legi, legea comunitară, se declară competente sau nu și din ultima prezentare am înțeles că arbitrajul nu trebuie să fie doar complementar. Noi, legiuitorii europeni, ar trebui să avem grijă uh, să introducem un caracter preferențial. Ce vreau să spun uh, prin aceasta? E vorba despre o, un acord tacit cu arbitrajul la nivel uh, internațional, un acord care apare la nivelul instanței de uh, la nivelul tribunalului de primă instanță. Și astfel am, uh, am uh, eliminat toate problemele uh, după cum spunea ultimul vorbitor, dacă există deficite, trebuie să fim cât se poate de uh, striți când vine vorba de jurisprudență și consider că arbitrajul la nivel internațional ar fi o opțiune foarte bună și uh, i-am, alege pe, i-am uh, atrage pe toți cei din Europa de partea noastră. Vă mulțumesc, uh, spune domnul președinte. Doamna Galo are cuvântul acum. Cel prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Este sigur uh, nevoie de coerență și de armonizare aici și de aceea doresc să uh, pun o întrebare legată de uh, subiectul proprietății intelectuale. În Cartea Verde, Comisia Europeană reamintește pe bună dreptate că se prevede crearea unei structuri jurisdicționale uh, integrate prin implementarea unui sistem unificat de reglementare a litigiilor în materie de uh, brevete europene. Aș vrea să știu care este interesul în aceste condiții să mai prevedem dispoziții privind acest subiect în cadrul regulamentului 44 pe 2001. Mi-e teamă că am introduce în acest mod uh, o și mai mare incertitudine juridică, o confuzie. Și cred că ar fi mai oportun să prevedem dispoziții specifice pe acest subiect în uh, prevederile uh, relative la acest subiect pentru a nu uh, adăuga un grad de complexitate superior la un subiect care este deja delicat. Aș vrea de asemenea să știu um, dacă în momentul în care Comisia spune că este necesar să acoperim anumite lacune din uh, sistemul actual, aș vrea să știu uh, așadar la ce lacune se referă Comisia. Iar în ceea ce privește coordonarea procedurilor paralele, în ceea ce privește contrafacerea, aceste proceduri paralele nu se referă numai la brevete, ci la întreaga materie a proprietății intelectuale și aș dori să am aici mai multe precizări privind opțiunile și măsurile care sunt luate în calcul pentru a se îndeplini aceste obiective. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Regner. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervențiile dumneavoastră. Întrebarea mea se referă la forum shopping și măsurile de combatere a acestuia. Uh, în ceea ce privește acordurile de muncă. Până în momentul de față, regulamentele și prevederile cu privire la contractele de muncă nu sunt uh, neapărat existente. Din experiența noastră, din cazurile studiate de noi am aflat că în astfel de cazuri legate de, de contractele de muncă se ajunge adesea la forum shopping, adică este ales, aleasă instanța cea mai favorabilă. După cum am văzut în diferite cazuri din Marea Britanie, spre exemplu. Astfel, drepturile angajaților sunt uh, atinse într-o manieră negativă și aș fi interesată de, ca, de părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de următoarea propunere. Reclamațiile legate de contractele de muncă ar trebui să fie prezentate în fața instanțelor din statul membru în care respectivul contract a intrat în vigoare. în, într-un ultim uh, caz uh, din Marea Britanie s-a ales uh, o instanță din Finlanda pentru soluționarea problemei, chiar dacă, practic, contractul fusese încheiat în Marea Britanie. Președintele, vă mulțumesc. Doamna Wall are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au uh, făcut aceste prezentări în, cursul, în cursul după amiazei. După amiezii, bineînțeles, experiența a fost una deosebit de interesantă, am fost interesată profund de toate uh, menționările făcute. În momentul de față mă gândesc doar la următorul fapt. Trebuie să fim foarte atenți. Avem de-a face cu un uh, regulament. Un regulament care a funcționat relativ bine în ultimii ani. În momentul de față acest regulament urmează a fi revizuit. Trebuie să fie revizuit într-o perioadă în care Parlamentul European are, este parte a procedurii de codecizie. Prin urmare, situația noastră este una cu totul inedite. inedită. În ceea ce privește ultimele uh, intervenții, Dați-mi voie să spun că ele sugerează faptul că Parlamentul European trebuie să aducă în joc și politica aici. Într-adevăr, regulamentul este unul deosebit de tehnic, însă la nivel european nu doar judecătorii trebuie să decidă, ci și noi legiuitorilor. Prin urmare, consider că în momentul în care ne gândim la aceste aspecte, trebuie să ne gândim în primul rând la funcționarea eficientă a pieții pieței comune, uh, o funcționare eficientă atât pentru cetățeni cât și pentru uh, agenții economici. Uh, toți acești actori de pe piața comună trebuie să aibă parte de același acces la drept. Și noi asta ne dorim, practic, să garantăm. Nu uh, dorim uh, să, să ne adresăm instanțelor internaționale, curții europene de justiție, pentru a obține hotărâri care contravin tuturor acestor misiuni statutate de noi. Așadar, aceasta este marea problemă pe care ar trebui să o rezolvăm. Și ajung acum la final. Este evident faptul că multe dintre probleme planează în jurul uh, misiunii noastre la nivelul pieței comune și uh, asupra uh, relației dintre aceste interese ale noastre și interesele statelor terțe sau părților terțe. Cei care mă cunosc știu că sprijin conferința de la Haga privind dreptul comercial și uh, comer- uh, civil internațional. Bineînțeles, trebuie să încercăm uh, să creăm un fel de paralelism uh, cu cele petrecute la Haga în ceea ce privește acordurile uh, privind alegerea forului. Însă nu ar trebui să, să uităm în acest demers primul nostru obiectiv, și anume, trebuie să ne asigurăm că există un acces echitabil la justiție în contextul european. Nu putem aștepta permanent ca cei din conferința de la Haga să ia o decizie, chiar dacă eu admir activitatea, activitatea conferinței de la Haga. Și mai există o problemă. Ne aflăm într-o situație excepțională în ceea ce privește uh, deciziile și modul în care sunt luate deciziile la conferința de la, la, uh, de la Haga. Haga. Noi suntem aici parlamentari uh, și discutăm despre dreptul civil și comercial. La uh, Haga însă, cu ajutorul experților naționali, se discută cazurile internaționale. Așadar, noi aducem acele elemente democratic de care sunt foarte mândră și pe care trebuie să-l exploatăm uh, pe cât posibil în munca noastră viitoare. Vă mulțumesc, domnul președinte. Mulțumim. îi uh, rog pe profesorii care și-au ținut uh, prezentările uh, să, răspund, să, să răspundă la câteva dintre întrebările puse. Domnul profesor Haas are cuv- Hess are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Mi-ar plăcea să răspund la două aspecte este vorba de relația dintre regulament și arbitraj, pe de o parte, iar pe de altă parte mai avem și întrebarea cât se poate de specială legată de uh, piața muncii, de contractele de muncă. Avem aici arbitrajul, uh, cele mai importante, cea mai import, cele mai important element. Uh, domnul Leighton a spus că reglementarea interfețelor între regulament și celelalte prevederi privind arbitrajul ar putea duce la obținerea de către legislația comunitară a prerogativelor esențiale în ceea ce privește arbitrajul. Dacă lucrul acesta se întâmplă așa, bine, este privit într-o manieră diferită aici decât în celelalte capitale europene. În articolul 92, însă al uh, Bruxelles 1, se vorbește despre arbitraj. În al doilea rând, nu cred că o reglementare privind arbitrajul așa cum este ea propusă, duce neapărat la creșterea prerogativelor. Nu vorbim aici despre reglementarea arbitrajului, ci vorbim despre reglementarea uh, interfeței între tribunalele naționale și arbitrajul internațional. Și uh, cred că în acest context propunerile cu privire la sprijinirea jurisprudenței uh, esențiale cu privire la arbitraj și uh, de asemenea propusul articol 27 litera A ar trebui să fie păstrate, însă excluderea arbitrajului va rămâne în continuare valabilă. Însă trebuie să ne rezumăm în discuțiile noastre la aceste două elemente pe care le-am pus în discuție, practic, la aceste două, două elemente restrânse. Sper că am reușit să vă liniștesc uh, prin cele spuse, însă nu cred că uh, Uh, aceste prevederi propuse ar putea influența în vreun fel acordurile internaționale de natură financiară, etc. În ceea ce privește cea de-a doua întrebare, dați-mi voie să vă ofer un uh, răspuns concret acest aspect nu este unul de, uh, de competență exclusivă a legislației europene. Bineînțeles, încercăm uh, să eliminăm posibilitatea de forum shopping în ceea ce privește cazul în care, la care v-ați oferit, referit dumneavoastră de, de fapt, și anume cazul uh, Viking. Uh, Uh, am încercat să facem lucrul acesta, nu am reușit. Însă ce se întâmplă la nivelul mai multor uh, state membre în momentul de față, se ajunge la o acumulare a cazurilor de forum uh, shopping și acesta este elementul pe care trebuie să îl eliminăm. Vă mulțumesc pentru atenție. Mai există oratori care doresc să ia cuvântul? Membrul comisiei ar dori să se refere la cele spusă. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, Comisiei Jurii și uh, Parlamentului European pentru organizarea acestei audieri deosebit de interesante astăzi. Nu voi detalia pozițiile comisiei. Ați primit deja un raport în acest sens și Cartea Verde de asemenea. Uh, experții v-au prezentat părerea lor, însă dați-mi voie să vă spun că în momentul de față așteptăm avizul Parlamentului European cu privire la raportul nostru. Acest această contribuție va fi una foarte importantă vis-a-vis -vis de munca demarată în cadrul sau depusă în contextul acesta al propunerii Comisiei. lucrurile acesta trebuie să fie menționate, De asemenea, recunoaștem importanța uh, dosarului acestuia, pentru că este prima oară când discutăm această problemă în contextul acesta al procedurii de codecizie. Bineînțeles, suntem dispuși să colaborăm strâns cu Parlamentul European pentru a obține rezultatele cele mai bune. Dați-mi voie să răspund la o întrebare cât se poate de concretă, cu cea referitoare la patente, la brevete. Doamna Gallo uh, vorbea despre uh, toate aceste cazuri uh, torpilă uh, legate de brevele, care, uh, brevete care ar putea fi eliminate odată cu includerea unei sau unor paragrafe referitoare la brevete. În Cartea, de, în Cartea Verde ne referim la o serie de probleme în acest sens. E vorba, spre exemplu, de consolidarea unor cazuri împotriva unor uh, companii care încalcă în mod repetat diferite patente. Deci lucrul acesta este deja stipulat. Regulamentul în momentul de față nu, prez- nu permite introducerea unor, uh, unor plângeri uh, consolidate în astfel de cazuri. Obligația de a demara uh, o, o acțiune în diferite în diferite instanțe ar duce la uh, costuri foarte mari pentru reclamant, uh, costuri pe care trebuie să și le asume în contextul regulamentelor din momentul de față. Însă am introdus o serie de prevederi în propunerea noastră în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală. Și uh, E adevărat, în mod uh, evident, că urmăm uh, linia generală a sistemului privind patentele, însă, dacă există cazuri specifice, acestea pot fi rezolvate și prin uh, diferite prevederi în cadrul regulamentului revizuit. Am dorit să răspund la această întrebare cât se poate de strictă și uh, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru, uh, pentru organizarea acestei audieri. Continuăm să evaluăm toate analizele de impact, prin urmare Uh, sperăm că la finele anului 2010 să venim cu o propunere cât se poate de concretă. Bineînțeles, ne dăm seama că vom alege o nouă Comisie Europeană, prin urmare va, vom trece prin perioada aceea de alegere, de demarare a activității și abia după ce aceste etape vor fi încheiate, vom putea să vă oferim mai multe informații cu privire la procesul în curs vis-a-vis -vis de regulamentul uh, Bruxelles 1. Domnul președinte, Înainte de a-i da cuvântul raportorului, care va rezuma cele discutate până acum, dați-mi voie mai întâi de toate să le mulțumesc tuturor experților care au luat cuvântul. Intervențiile lor au, fost, uh, au avut o înaltă calitate și uh, cred că uh, trebuie neapărat să luăm în considerare toate propunerile făcute de către experți dacă e să ajungem la un rezultat cât se poate de, uh, de eficient. Asta în primul rând. În al doilea rând, sunt convins de faptul că Rolul nostru în calitate de membri ai Parlamentului European este acela de a ne dori procedura uh, codeciziei în acest caz din mai multe motive. Bine, este și motivul constituțional, într-adevăr, însă mai există și alte motive și sunt absolut convins că acțiunile noastre vor fi, uh, vor fi conduse în funcție sau pornind de la această premisă. În al treilea rând, valoarea legală juridică a intervențiilor este una deosebit de înaltă. Am avut de-a face cu uh, experți din diferite arii ale dreptului, ne dăm seama că avem aici de-a face cu un melanj al uh, tipurilor de, de drept european, un melanj care va duce la o augmentare a tradițiilor noastre. Și observăm că Europa, din punct de vedere juridic, crește, renaște, tocmai datorită acestui melanj. În al patrulea rând, sunt de acord cu ideea că Bruxelles 1 trebuie să aibă o relevanță practică cât se poate declară. Trebuie să aducă cu sine avantaje pentru cetățeni. De asemenea, pentru agenții economici, pentru co- companii în general. Prin urmare, acesta este unul dintre domeniile în care schimbările trebuie să fie făcute periodic pentru a putea crea uh, noi instrumente pentru promovarea cetățeniei europene și pentru, sens- pentru augmentarea sensibilității europene. Practic, acesta este scopul final al amendării regulamentului Bruxelles 1. În ultimul rând, avem nevoie de o cultură juridică la nivel european. Cetățenii europeni trebuie să fie conștienți de oportunitățile oferite lor de către regulamentele acestea. Prea mulți cetățeni nu sunt la curent cu drepturile și avantajele care decurg pentru ei din aceste uh, prevederi. Chiar și av- avocații sau judecătorii, specialiștii în domeniu nu sunt uh, foarte familiarizați cu toate aceste avantaje. Uh, punct pe care, l-ați, uh, pe care l-au accentuat și mulți dintre interviev, uh, dintre oratori. Și prin urmare ajungem acum la problema educației, la posibilitățile care ne stau nouă la dispoziție uh, pentru a informa pe cetățeni de oportunitățile pe care le pot extrage din uh, aceste regulamente. De fapt, uh, spațiul juridic european se bazează pe educație. Vă mulțumesc. Urmează acum domnul Tadeu Siefka, raportorul. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, przede wszystkim chciałbym dołączyć się Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mai întâi de toate vreau să mă alătur mulțumirilor adresate de domnul președinte. Într-adevăr, această oportunitate a fost una extraordinară. Am avut posibilitatea de a vă asculta comentariile. Am sentimentul acum că fiecare dintre dumneavoastră a adus în discuție cel puțin un element foarte important. Uh, am vorbit despre modificarea, despre revizuirea acestui regulament Bruxelles 1. Fiecare dintre elementele puse de dumneavoastră în discuție este suficient de impo- important uh, încât să poată fi discutat într-o audiere de sine stătătoare. Prin urmare, au fost menționate o serie de elemente cu care ne vom confrunta în momentul în care acest regulament și în special uh, evaluarea acestui regulament va veni la ordinea zilei. De 5 ani uh, deja sunt membru al Comisiei Jurii. la fiecare discuție cu privire la funcționarea legislației europene, îmi dau seama că legislația europeană ar trebui să fie cât se poate de clară. Ar trebui să fie eficientă, ar trebui să, să îi avantajeze pe cetățeni, să se adreseze cetățenilor, să avantajeze, să fie potrivită pentru uh, contextul pieței uh, interne și să fie să poate contribui la crearea unei culturi juridice europene. Din păcate, nu de fiecare dată se întâmplă lucrul acesta, faptul care l-am observat și astăzi. Însă asta nu înseamnă că nu ar trebui să îmbunătățim permanent legislația, dreptul european, dacă avem uh, ocazia. Tocmai de aceea dați-mi voie să vă spun că munca noastră cu privire la revizuirea regulamentului Bruxelles 1 nu ar trebui să se transforme și nu ne dorim să se transforme într-o revoluție. Ne dorim un sistem eficient în cea mai mare parte a sa. Acolo unde este posibil, ar trebui să operăm anumite modificări. Acolo unde modificările sunt necesare, ele trebuie să fie uh, făcute, deoarece situ- uh, situația s-a schimbat, uh, datele problemei, comunitatea pe ansamblu s-au schimbat cu toatele. Prin urmare, în momentul în care discutăm această problemă, nu ar trebui să pierdem din vedere faptul că discutăm despre teme care intră practic în uh, prerogativele, printre prerogativele comunității. În momentul în care vorbim despre acorduri bilaterale între state membre și state terțe, trebuie, bineînțeles, să ne gândim la faptul că această, um, această competență exclusivă a comunității este primară. În momentul în care ne gândim la problemele apărute, ne dăm seama că aceste probleme uh, sunt probleme care uh, nu aparțin întregii comunități, ci doar unui număr redus de state membre. Considerăm că în cadrul negocierilor cu privire la regulamentul Bruxelles 1 vom reuși să integrăm uh, Uh, o serie de experiențe avute deja în discuțiile anterioare uh, purtate în cadrul Parlamentului European. Nu aș dori să repet toate elementele puse în discuție astăzi. Nu vreau să să repet elementele foarte importante pentru fiecare dintre experți. Uh, în momentul uh, mă refer la uh, procesele paralele, la procesele care uh, trebuie să fie puse pe rol fie în, în, într-un stat membru, fie într-un stat terț, etc., etc., toate aceste elemente trebuie să fie discutate din nou și din nou în următoarele luni. Însă dați-mi voie să vă asigur că vom apela și dorim să apelăm la experiența și cunoștințele dumneavoastră. Uh, ne dorim ca dumneavoastră să deveniți un fel de, de experți ai noștri de consultanți ai noștri. Ne dorim ca dumneavoastră să urmăriți acest proces de revizuire uh, din cursul următoarelor uh, luni. Vă mulțumesc din nou pentru acest schimb de opinii. Și uh, dați-mi voie să spun că sper din tot sufletul ca a noastră colaborare să continue la fel cum a început astăzi. Domnul președinte, vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor. Trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi. We are, we are going to discuss... Vom discuta împreună punctele 5 și 6. Din câte am înțeles, doamna raportoare Geringer de Oedenberg nu este prezentă. Doamna Rabcai va uh, face introducerea la această discuție. Mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, doamna Göringer, după cum știți, face parte din colegiul chestorilor. Iar acest colegiu uh, se întâlnește extraordinar astăzi și mâine și de la această adunare doamna Geringer nu poate lipsi. Tocmai din acest motiv mi-a cerut să prezint caracteristicile generale ale celor două rapoarte ale sale. Rapoartele trebuie să fie discutate împreună pentru că sunt practic legate unul de celălalt. Prin urmare, după cum spuneam, mi-a cerut să vă prezint uh, caracteristicile generale ale acestor rapoarte. Despre ce este vorba? Doamnelor și domnilor, uh, Danemarca a decis să nu colaboreze cu comunitatea europeană în materie de drept civil. Tocmai de aceea, um, toate prevederile de drept civil european nu sunt folosite în Danemarca. Danemarca. Însă, aceste prerogative pot fi extinse și asupra uh, Danemarcei, deoarece Danemarca a încheiat un acord bilateral cu Uniunea Europeană. există două acorduri de acest uh, gen. Pe de o parte avem uh, regulamentul uh, Bruxelles 1, despre care deja am discutat. Pe de altă parte avem regulamentul privind transmiterea documentelor. Ambele regulamente pre, prevăd că faptul că Danemarca are nevoie de autorizația comunității europene în cazul în care dorește să încheie, încheie acorduri eh, internaționale care ar putea avea efect asupra regulamentelor europene. Însă, eh, comunitatea europeană nu știe cum ar putea să-și dea acordul în acest eh, sens. Prin urmare, Uh, Danemarca are dreptul să încheie alte acorduri, dar aceste două acorduri încheiate uh, cu comunitatea europeană prevăd faptul că Uniunea Europeană trebuie să-și dea acordul pentru încheierea acestor tratate bilaterale între uh, Danemarca și alte state. În martie 2009, Comisia a făcut o serie de propuneri în acest sens pentru rezolvarea acestei pro probleme. Este vorba de două regulamente ale cons Consiliului, cele două două uh, despre care vă vorbeam deja și în cazul uh, regulamentelor Consiliului, Parlamentul are doar un rol consultativ. Raportoarea noastră propune acceptarea uh, acestor propuneri ale Comisiei. Mm, doamna raportor nu a găsit niciun fel de deficite la nivelul conținutului și, de asemenea, a creat și a creat o serie de relații cu președinția suedeză care sprijină acest proces propus de către Comisie. Prin urmare, nu putem schimba nimic la starea de fapt. Dacă suntem, dacă respectăm uh, propunerile făcute de doamna raportor, atunci am putea să votăm în favoarea acestei propuneri a Comisiei. Însă, și acum o să mă refer la proces, uh, proceduri, Însă, așadar, doamna raportor uh, îi cere comisiei un aviz referitor la două puncte. Două puncte foarte importante pentru noi, uh, puncte pe care le considerăm de-a dreptul controversate. Sincer să fiu, nu pot decât să o sprijin pe doamna raportor. Dați-mi voie să fac o remarcă de, dacă îmi dați voie să fac uh, o remarcă de ordin personal. Primul dintre aceste elemente este cel de natură interinstituțională. Mă uit la raport și uh, văd, dacă faceți la fel ca mine, că raporta, raportoarea este de acord cu propunerea uh, comisiei și de asemenea, cere Consiliului ca în cazul în care se vor face amendări la această propunere să informeze uh, Parlamentul. Dar ce s-a întâmplat? După ce Comisia a făcut aceste propuneri, grupurile de lucru la nivelul uh, Consiliului au schimbat întreaga stare de fapt raportorul nu este împotriva celor propuse de către Consiliu. Însă, pe de altă parte, demarăm o pro procedură prin care uh, sprijinim propunerea Comisiei, însă, din păcate, propunerea Comisiei nu mai este de actualitate, pentru că textul deja s-a schimbat și deja Comisia a fost de acord cu propunerile noi făcute de Consiliu. Prin urmare, Parlamentul nu a primit textele relevante, a primit doar textul uh, comisiei. Nu a primit textele noi nici din partea comisiei și nici din partea grupului de lucru la nivelul Consiliului. Și fără aceste texte relevante e clar că munca noastră este îngreunată. Prin urmare, Parlamentul uh, trebuie să uh, Uh, fie de acord cu o propunere făcută în martie 2009, propunere care însă a fost amendată de multe ori de atunci. Este clar că încă din momentul uh, de față uh, ne putem da seama care va fi situația în care ne cu care ne vom confrunta. Adică votăm în favoarea unui, unei propuneri a Comisiei, însă propunerea Comisiei a fost deja modificată. Prin urmare, se prea poate ca noul text să, ni se, să ne parvină mai târziu, adică munca noastră să fie dublată, lucru care nu are sens. Uh, al a doua propunere făcută de doamna raportoare este următoarea. Doamna raportoare consideră că toate aceste propuneri oferă o poziție privilegiată Danemarcei. Danemarca va avea dreptul să încheie tratate uh, internaționale, în timp ce celelalte state membre vor, uh, vor fi legate de tratatele bilaterale. Prin urmare, Danemarca va avea o mai mare marjă de uh, manevră uh, decât celelalte state membre și trebuie să ne gândim la acest aspect. Danemarca își dorește să încheie o serie de acorduri uh, cu o serie de alte state membre. Bine, lucrul acesta nu supără neapărat pe cineva, e normal ca Danemarca să aibă dreptul de a se a, a alătura unor acorduri uh, din care deja Uh, celelalte state membre sunt uh, parte, însă ne întrebăm ce se va întâmpla cu acordurile bilaterale între, bilat- între Danemarca, spre exemplu, și Rusia, care aduc uh, sau afectează prevederile regulamentului Bruxelles 1. Cum Uh, poate Comisia explica uh, fragmentarea care ar putea apărea în astfel de cazuri? Și de asemenea, doamna raportor întreabă de ce uh, apare această situație în cazul Danemarcei și anume în cazul Danemarcei, Uniunea Europeană acceptă o o atitudine oarecum diferită a Danemarcei uh, în comparație cu atitudinea celorlalt, uh, celorlalte state membre. Prin urmare, avem de-a face cu, cu această, această prioritate, practic, acordare sau uh, acordată Danemarca. Prin urmare, ne pe ansamblu, doamna raportor este de acord cu această propunere, însă în același timp își dorește ca noile texte actualizate să parvină Parlamentului European. Domnule președinte, Vă mulțumesc, domnul să Zwiesca își dorește să ia cuvântul. Garabca i podnios tutaj niezwykle istotne. Vă mulțumesc. Domnul Rapcai a spus ceva foarte interesant și foarte important. Este vorba de încheierea unor acorduri multilaterale între statele membre și alte state terțe. Îmi amintesc de discuția purtată în Parlament la începutul anului acestuia. Era vorba despre acceptarea la prima lectură a regulamentelor cu privire la încheierea unor state, unor acorduri între state membre și state terțe, însă uh, Uh, pornind de la premisa că aceste acorduri sunt, reprezintă cazuri excepționale. Așadar, dacă poziția Comisiei este una cât se poate de clară, ne dăm seama că uh, e, Comisia a uitat o discuție importantă purtată deja la nivelul uh, Parlamentului European. Prin urmare, când vine vorba de astfel de, de acțiuni, trebuie să constatăm cât se poate de bine cazul sau situația de, de fapt. Toate aceste re, paragrafe ale regulamentului adaptat în, adoptat în mai sunt în continuare valabile în ceea ce privește Danemarca și încheierea între, de acorduri de către Danemarca cu statele terțe avem voi, vorba, uh, sau este vorba de un stat al uh, Uniunii Europene care primește acord sau dreptul de a încheia un astfel de acord uh, Însă, mai întâi de toate, trebuie acest stat membru să se supună unui, unei întregi uh, uh, prevede, uh, proceduri și el trebuie să explice comisiei de ce respectivul acord este atât de important. Mai apoi, comisia își dă acordul, însă doar dacă este susținută de toate celelalte state membre. Însă aceste acorduri bilaterale s-ar putea să nu mai fie valabile la un moment dat. Dacă Danemarca este de acord cu o astfel de soluție, atunci mă întreb care este rolul acestei, uh, acest, acestui acord, în fond. Poate uh, membrul uh, sau reprezentantul Comisiei ar putea să ne spună mai multe. Vă mulțumesc. Alte intervenții din partea Comisiei? Nu? Um. A, Comisia. Mulțumesc, Domnule președinte, mulțumesc uh, domnului Rapcai care a prezentat uh, poziția raportorului. Aș vrea să uh, mulțumesc Comisiei în general pentru progresul pe care l-a făcut în acest dosar ați prezentat două aspecte, unul um, de ordin interinstituțional și un al doilea care se referă la substanța, la fondul cazului și aș vrea să încep cu al doilea în ceea ce privește poziția Danemarcei. Chiar dacă uh, domnul Rapcai a prezentat contextul deja, aș vrea și eu să uh, prezint câteva elemente de context. În primul rând însă, s-a spus că Danemarca este un stat membru, acest lucru este adevărat, pe de altă parte, din punctul de vedere al, um, al competențelor externe ale comunității în acest uh, domeniu, um, Danemarca nu a aderat la acestea. Danemarca poate fi considerată ca un stat terț. Deci, din punct de vedere al competențelor externe ale comunității, Danemarca este un stat terț. Ea nu este acoperită de reglementările uh, noastre interne. Trebuie avem nevoie de acorduri internaționale cu Danemarca și uh, vorbim aici deja de un acord bilateral între comunitate și Danemarca, de care se leagă de altfel aceste propuneri de amendamente. Deci, în acest sens, suntem într-o arie diferită, într-un sector diferit. E, e vorba de regulamentele care se referă la acordurile bilaterale ale statelor membre într-un domeniu în care nu există un interes comunitar de a încheia un acord. Aici însă am făcut deja, am încheiat deja un acord cu Danemarca în calitate de stat terț și în acest sens uh, Danemarca nu este un stat membru. ceea ce însă nu exclude posibilitatea ca Danemarca să continue să acționeze din punct de vedere internațional. Și acest lucru a fost preconizat în acordul nostru actual cu uh, Danemarca. Se include această posibilitate, sigur cu condiția ca uh, comunitatea să-și dea acordul pentru a uh, încheia acorduri internaționale. Comunitatea însă trebuie să-și dea acordul și motivul este că în momentul în care comunitatea își schimbă regulile în ceea ce privește jurisdicția și execuția uh, deciziilor prin uh, acorduri internaționale, Danemarca poate și trebuie să urmeze uh, calea deschisă de comisie. Un exemplu practic, comunitatea a dat posibilitatea ca statele membre să devină părți uh, în um, acordul uh, privind poluarea cu hidrocarburi utilizate pentru propulsia navei. Acest acord se referă la răspunderea civilă pentru um, daunele create de poluarea cu hidrocarburi. Acest acord internațional include anumite reguli privind recunoașterea și execuția competențelor. De aceea, statele membre aveau nevoie de autorizația comunității pentru a deveni părți în acest acord. De aceea, noi înșine am schimbat sistemul uh, regulamentului Bruxelles 1, Bruxelles 1 în din anumite puncte de vedere. Însă, în ceea ce privește Danemarca, avem un acord paralel care are ca anexă um, regulamentul Bruxelles 1. Danemarca are nevoie și a și cerut uh, să uh, ratifice uh, Convenția privind poluarea cu hidrocarburile și în acest sens este nevoie de aprobarea Comisiei în cadrul acordului paralel. Comisia a, probut, a propus o procedură tehnică prin care uh, Danemarca să primească aprobarea pentru a adera la acorduri internaționale în vederea coerenței și uniformității regulilor privind um, recunoașterea și execuția uh, deciziilor. Iată modul în care am abordat această problemă. Ca urmare, propunerile actuale în măsura în care în acordul paralel nu există nicio procedură preconizată deja, comunitatea nu a, fost, nu a putut să uh, răspundă cererii Danemarcei de a adera la anumite acorduri internaționale. În general este vorba despre acorduri multilaterale în care uh, Danemarca ar dori să, la care Danemarca ar dori să participe. De exemplu, la fel cum uh, și statele membre participă prin intermediul uh, acțiunilor comunitare. Aceasta este situația din punctul nostru de vedere. Prima cerere din partea Danemarcei s-a referit la uh, regulamentul Bruxelles 1, dar am inclus aici și uh, propunerea privind acordul paralel pentru că am uh, aflat că există o, o diferență uh, și în cazul acestui acord paralel. Ce propunem? Propunem ca Uh, comisia să fie cea care evaluează necesitatea și coerența aderării uh, Danemarcei la astfel de um, acorduri internaționale. Este adevărat că în propunerea Comisiei am propus o uh, procedură de comitologie.